Comisia va coopera în continuare cu Parlamentul, inclusiv Comisia DEVE, în uh, acest aspect. Mulțumesc, domnule președinte. Comision. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte al Comisiei, dragi colegi. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 12. Noapte bună!